meine sehr verehrten Damen und Herren. Stimate doamne, stimați domni, gândindu-ne la agenda ședinței de astăzi, care este foarte încărcată și este ultima ședință din anul acesta, v-aș propune să începem și în legătură cu ordinea de zi. Vreau să vă ofer câteva informații. Punctul 29, raportul domnului Karin va fi amânat. La punctul 35, diverse, vom uh, relata în legătură cu negocierile pe marginea auditului între Consiliul, Comisie și noi și acest lucru se va întâmpla astăzi după amiază. Vom avea și un schimb de opinii în legătură cu reglementările privind angajații, inclusiv ajustările salariale și vom discuta acest lucru și la noi în comisie și după aceea vom discuta și în legătură cu baza legală privind uh, inițiative în domeniul uh, industriei de medicamente. Este vorba doar de un temei juridic și acest lucru îl vom discuta marți. Aveți observații? În cazul acesta considerăm că au fost operate modificările anunțate la ordinea de zi. Comunicările președintelui nu am de făcut. Ca atare putem trece la punctul următor de pe ordinea de zi și este vorba despre adoptarea procesului verbal din 25 uh, și 26 noiembrie 2013. Dacă până la închiderea ședinței noastre nu vor exista obiecții, vom considera procesul verbal ca fiind adoptat. Și trecem la punctul 4. Este vorba despre uh, efectul de valoare adăugată sau de costuri privind recunoașterea documentelor publice. Este vorba despre colegul Rapcai. Te rog. Um, thank you for giving me the floor. Uh, as you... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Reprezint directoratul 3, Unitatea pentru Valoarea Adăugată Europeană care a fost uh, creată de birou și asta la îndemnul uh, Comisiei Juri și decurgând din alte inițiative și rapoarte conexe. Mm, hotărârea biroului care a creat această unitate ne-a și trasat misiunea, așa nume aceea de a cuantifica, dar și a justifica această inițiativă a Parlamentului. De aceea ne-am specializat foarte mult pe această cuantificare, citrare și am lucrat pe rapoarte din inițiativă și evaluarea acestor eforturi de cuantificare în ce privește eforturile politicilor europene și pe alte rapoarte conexe. Acum câteva luni am lucrat, printre altele, pe dreptul privat internațional. Comisia dumneavoastră preconiza un exercițiu de codificare și în acest sens se dorea evaluarea unor costuri uh, în ce privește aceste prevederi, Europa versus uh, planul global al dreptului internațional și atunci uh, în acest context avem și raportul APCAI privind acceptabilitatea documentelor publice, această non-Europe și costurile aferente Uh, am preluat uh, acest uh, exercițiu, l-am aprofundat și ce privește temeiul, ne gândim la amendamentul 8 din raportul RAPCAI, pe care știu că îl veți vota mâine. Și cu ajutorul colegei mele, care vă va prezenta ce am făcut noi, am ajuns la următoarele concluzii. Cel puțin 350 de milioane, 58 de milioane pe an ar putea fi economisiți dacă am adoptat acest act legislativ și, așa cum am mai spus, sunt banii cetățenilor la urma urmei. Poate că nu par sume foarte mari dacă este să le comparăm cu alte fonduri, dar de fapt sunt bani direct din buzunarul și din bugetul cetățenilor noștri legată de această ne-Europa. Dau cuvântul și reprezentanței GHK care uh, dorește să facă o prezentare în acest sens ca să fim, uh, să zicem, în temă. Da. Bună ziua! Mă numesc Enli Borboni și sunt uh, consultant senior la firma GHK. Am uh, preluat deci această tematică raportul respectiv pe care l-am analizat în ultimele șase luni legat de simplificarea procedurilor și documentelor europene. Am examinat două de publice în acest sens, care figurează în raportul RAPCAI. Să examinăm așadar diferitele costuri asociate cu aceste documente numite publice, care este metodologia noastră în trei pași, în trei etape. În primul rând am adunat date existente în ceea ce privește acceptarea, acceptabilitatea acestor documente. Apoi am încercat să facem un fel de perimetru, să circumscriem problema și să vedem de ce și ce fel de probleme apar și în legătură cu ce anume documente publice. Și atunci am categorizat aceste documente care ni s-au supus spre examinare am hotărât să avem șapte documente de categorii, deci și să le împărțim în funcție de, deci să zicem așa, documente care sunt legate de indivizi, familie, proprietăți, proprietăți fiscale, ocupare, asigurări sociale, firme, companii. Prin această categorizare am putut să și identificăm diferitele părți uh, interesate care sunt afectate astăzi de diferitele acte legislative care sunt transpuse în diverse state membre și să putem să vedem care este magnitudinea problemelor identificate. Am făcut un fel de cartografiere pentru fiecare acest tip de document și problemele conexe aferente. Dacă este să ne uităm la tot ce înseamnă maternitate. Aici, în acest perimetru, avem certificatele de naștere, de adopție și așa mai departe. Am încercat de să vedem ce fel de documente sunt vizate în aceste zone. Apoi, am încercat să eh, reducem cumva eh, aria examinată ne am uitat peste 20 de tipuri de documente publice care, de fapt, se confruntă cu aceleași probleme de acceptare legate de, de tra- traducerea, să zicem, legalizată, de oferirea de versiuni legalizate, acceptate sau nu dintr-un, de la un stat la altul, apoi ap- apostila, deci legalizarea, apoi alte probleme pot să apare dar pot să apară în toate statele membre, dar în, măsuri, în măsură mai mare sau mai mică și asta în funcție și de numărul de persoane afectate. Am făcut o listă scurtă a documentelor care trebuie examinate în acest sens. Am dorit să avem un fel de cazuri ipotetice care să ne ajute cumva la cuantificarea acestor costuri aferente. Ne-am gândit la mai multe costuri posibile, în primul rând costurile legate de deci operative și cele legate mai cu seamă de IMM-uri și asta afectând mai ales cazurile transfrontaliere, apoi costurile administrative și legale sau juridice, dar și costuri uh, sociale, chiar psihologice și chiar factori care descurajează folosirea acestor documente. Am încercat, deci, să cuantificăm, să cifrăm de fiecare dată ce se întâmplă cu toate aceste documente. Am realizat și niște modele folosind, pe de o parte, date existente, pe de altă parte, niște scenarii realiste. Am uh, examinat și rezultatul studiului de impact al Comisiei publicat în primăvara anului 2013 pentru a evalua astfel diferitele ipoteze și scenarii preconizate în acest document, cum ar fi costurile legate de traducere, care de fapt apar destul de bine și în propriul nostru raport. Iată ce probleme ar putea să apară în cazul acestor documente. Ne-a preocupat să facem scenarii, de exemplu cele legate de caziere. De exemplu, un italian numit Francesco dorește să muncească în ministerul un minister din Belgia, trebuie să uh, obțină un cazier, dar dacă înainte de a merg, pentru a obține acest post a lucrat, să zicem, la Roma și apoi la Haga, el trebuie să aibă cazier din ambele țări, deci din Italia și din Olanda, și atunci se acumulează, bineînțeles, costuri de traducere și legalizare, certificare de fiecare dată. Cât privește uh, diplomele universitare cu care se confruntă multe lume, dacă cineva, un irlandez, dorește să facă un master în Belgia, el va trebui să aibă traducere și legalizarea tuturor diplomelor și certificatelor din Irlanda. Asta poate să reprezinte costuri cam de 50 de euro, dar mai sunt și alte costuri care poate să ridică până la 100 și mai mult de, mai mult de 100 de euro în anumite cazuri. Deci, pentru a cuantifica toate aceste lucruri, și a, a lipsei de Europa, am încercat să vedem exact care sunt documentele care au cel mai mare impact asupra vieței, vieții cetățenilor. De exemplu, certificatele de naștere, certificatele de deces, pașapoartele, cazierele, certificatele de căsătorie și parteneriat civil, documente de declarație fiscală, diplome universitare, înregistrarea firmelor și așa mai departe. Am a avut diverse abordări, de fapt o abordare diferită față de cea a Comisiei. În studiul Comisiei au calculat costul pe tip de formalitate, făcând o distinție între apostilă, legalizare, copie certificată, autentificată și una tradusă autentificată. De fiecare dată acest studiu a uh, identificat anumite date sau a făcut niște, uh, sau a creat niște scenarii pertinente cazului studiat. Noi înșine am venit cu aceste scenarii și cazuri ipotetice, încercând să uh, estimăm costul unitar pentru fiecare document. Fiecare document, deci, noi l-am examinat pe rând și, așa cum am spus, anumite dintre ipotezele comisiei din studiul de impact în ceea ce privește uh, traducerea și uh, legalizarea au fost folosite, ne uitând că în anumite state membre nici nu se pune uh, problema uh, legal, uh, traducerii, pentru că, de exemplu, avem uh, țări unde se vorbește aceeași limbă, nu-i așa, Irlanda și Regatul Unit. De asemenea, am dorit să vedem unde, care sunt acele cazuri și care este procentul de cazuri în care nu se cer astfel de documente, deoarece există niște acorduri bilaterale. Am încercat să facem cost, să estimăm costurile directe și acestea v-am spus, se ridică la 358 de milioane anual. Asta este uh, practic partea superioară a intervalului pe care Comisia l-a estimat, am între 200 și 300 de milioane, deci noi am mers dincolo de asta și cu rezerva că noi nu am evaluat toate documentele publice, având în vedere timpul scurt. Sunt lucruri care nu sunt totuși cuantificate, cum ar fi costurile, să zicem, psihologice, sau cele care descurajează astfel de inițiative, pentru că să zicem că IMM-urile, având în vedere toată această birocrație, chiar sunt descurajate din start de a merge în altă țară, pentru că știu că toate aceste costuri care uh, sunt uh, la orizont. Mai există și alte costuri uh, care pot fi cuantificate, cum ar fi uh, diferențele culturale, transportul, accesibilitatea fizică a serviciilor. Iată, deci, inițiativa aceasta aduce clar beneficii. Am încercat să evaluăm în acest sens obstacolele existente și să cifrăm, să cuantificăm uh, banii care ar putea fi uh, economisiți, inclusiv în ce privește această uh, traducere, certificare și legalizare pentru că până la urmă este vorba de exercitarea dreptului de liberă circulație pentru cetățenii noștri. Pot să răspund la întrebări dacă doriți mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Există luări de cuvânt. Raportorul, vă rog. Pot să am o intervenție succintă. Mulțumesc pentru efortul uh, făcut de dumneavoastră, deși era sarcina dumneavoastră de a vă asuma această activitate, dar cu siguranță nu a fost o muncă simplă pentru că ați dispus de puțin timp. Vă mulțumesc că nu v-ați speriat de volumul de muncă. Iar ceea ce ne-ați expus confirmă ceea ce am preluat și eu în raportul meu și găsesc că este foarte bine că ați uh, avut și alte tipuri de abordare dar din punct de vedere calitativ ajungem la același rezultat și asta dovedește că suntem pe calea cea bună. Păcat, nu este un reproș, din păcate timpul a fost mult prea scurt și mâine va trebui să votăm, deci nu putem să mai schimbăm multe lucruri. Înainte de toate însă vreau să spun că aceia care sunt membri ai comisiei noastre și care au avut poate obiecții, regret că nu au participat la această prezentare. Dar oricum până mâine nu am mai fi avut mult timp la dispoziție pentru a opera modificări. Vom putea însă să ne gândim și la votul din plen care eventual ar putea să aducă anumite completări. Și Uh, sigur că ne interesează ca uh, documentul să ajungă repede și pe masa Consiliului, uh, care de asemenea ar trebui să se pronunțe în legătură cu această tematică. Nu știu dacă înainte de această perioadă de eh, legislativă vom reuși să finalizăm aceste demersuri, dar oricum Consiliul va trebui să se ocupe de această problematică, pentru că ceea ce ne-ați expus dumneavoastră este foarte important. Sigur că, pe de o parte, putem să evaluăm lucrurile și din punct de vedere material, și ceea ce de asemenea este important este vorba că anumite tipuri de costuri care poate că pot fi exprimate mai greu în euro și în cenți ar putea să uh, ducă la o simplificare, ceea ce pentru cei implicați ar fi benefic. Pentru că acesta ar putea să fie, de fapt, câștigul. Aici trebuie să căutăm valoarea adăugată. Și orice degrevare financiară este salutară. Ar fi o motivație în plus. Deci după această primă prezentare, cred că aceasta ar putea să fie povestea noastră de succes. Dacă o să apară și alte aspecte, um, cred că în vederea votului în plenară, poate că vom mai putea aduce ajustări. Până mâine, însă, acest lucru este greu de făcut. Mulțumesc, noi avem alte luări de cuvânt. În cazul acesta, mulțumesc uh, celor doi vorbitori. Ajungem la punctul următor. Eu sunt raportor acolo. Este vorba despre decizia privind uh, Convenția Europeană pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat. Uh, și um, trebuie să vedem în urma hotărârilor Curții Europene de Justiție care pot fi consecințele pentru noi. Serviciul juridic are cuvântul. le cadre juridic. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să amintesc contextul juridic în care ne aflăm în momentul de față, cel care a fost fundalul deciziei luate de Curtea de Justiție. E vorba de o directivă adoptată în 1998, deci e vorba de directiva 1894, e punctul de plecare referitor la protecția juridică și accesul la servicii condiționate și necondiționate și avea drept scop o armonizare a legislațiilor statelor membre referitor la măsurile ce pot fi luate pentru a lupta împotriva dispozitivelor de pirataj care permit un acces neautorizat la anumite servicii audiovizuale și anumite servicii ale societății de informaționale, care în mod normal sunt cuplată. Ca urmare a acestei directive, s-a negociat în cadrul Consiliului Europei o convenție care avea exact același scop ca și directiva și care, la urma urmei, își dorea extinderea în practică acestor măsuri conținute în directivă extinderea lor către ansamblul uh, statelor europene care erau parte semnatară a acestei convenții. Comisia a propus ca și Consiliul să ia o decizie în vederea semnării acestei convenții de către Uniunea Europeană și a propus, de asemenea, ca și Consiliul să adopte o decizie referitor la încheierea și semnarea acestei uh, convenții. Acest lucru s-a făcut în decembrie 2010 și în acest scop au fost prezentate două, au fost făcute două propuneri către Consiliu și ambele aveau drept temei juridic dincolo de articolul 218 al tratatului referitor la funcționarea Uniunii Europene, care e un articol referitor la procedura ce trebuie urmată, deci un articol pe fond, și articolul 207 aliniatul 4 al tratatului referitor la funcționarea Uniunii Europene, care se referă la politica comercială comună a Uniunii Europene. Aceste două proiecte de decizii se bazau doar pe aceste două articole, pe aceste două temeiuri juridice. Consiliul poate lua o decizie în ceea ce privește, deci de unul singur în ceea ce privește semnarea convenției, însă, în schimb, înainte de a putea adopta o, con- o concluzie în ceea ce privește încheierea convenției, ar trebui, prin aplicarea articolului 218 al tratatului referitor la funcționarea Uniunii Europene, trebuie să obțină o aprobare prealabilă din partea Parlamentului European. Și deci, despre această procedură discutăm acum, și anume încheierea convenției. Pe această procedură, comisia dumneavoastră a fost sesizată în Parlament. Consiliul a modificat, totuși, propunerile făcute inițial de către Comisie, ambele, adăugând o, un al treilea temei juridic, preluat din articolul 114 al TFUE, 114 referitor la piața internă a Uniunii Europene. Și, ca urmare a acestei modificări, Comisia Europeană a hotărât să înainteze o acțiune în fața Curții de Justiție care să vizeze anularea deciziei luată de către Consiliul referitor la semnarea acestei convenții. Și Parlamentul s-a alăturat Comisiei în formularea acestei solicitări în instanță. Comisia a considerat că decizia luată de către Consiliu referitor la semnarea convenției era ilegală din două motive. Mai întâi, pentru că s-a adăugat acest temei juridic al articolului 114, ceea ce este un temei juridic eronat, pentru că atât din punct de vedere al Comisiei cât și al Parlamentului, convenția sau decizia respectivă se ocupa, uh, e, ținea doar în mod strict de politica comercială a Uniunii Europene și deci trebuia să se aplice doar articolul 207 sau 218 și din al doilea motiv Comisia a estimat că, de fapt, Consiliul a încălcat competențele exclusive ale Uniunii Europene referitoare la politica comercială comună, considerând din punctul său de vedere că această convenție se ținea de competențele mixte ale Uniunii Europene și ale statelor membre. Curtea și-a pronunțat sentința pe 22 octombrie 2013 și a răspuns doar la prima solicitare a Comisiei. Și a considerat că, într-adevăr, așa cum a afirmat și Comisia și cum a afirmat și Parlamentul European, articolul acesta 114 al TFUE, utilizat deci de către Consiliul, nu putea fi reținut drept temei juridic corect. Curtea a fost de părere, așa cum a spus și Comisia Europeană, faptul că această decizie ținea în mod principal de politica comercială comună și doar în mod secundar de uh, politica pieței interne a UE. Și, într-adevăr, obiectivul convenției pe care trebuie să o semnăm este să ne asigurăm că avem același nivel minim de protecție a serviciilor respective peste tot în Europa și să completăm astfel directiva care exista încă din 1998. Deci, decizia referitoare la semnarea acestei convenții avea drept scop să se promoveze furnizarea acestor servicii cu acces condiționat, deci contra cost, în statele membre ale Uniunii Europene și în celelalte state ale Consiliului Europei care doresc să semneze această convenție. Deci avea o finalitate comercială și se referea specific la schimburi comerciale internaționale. Deci trebuia să fie atașată politicii comerciale comune. Aici trebuie să subliniem faptul că, deși această decizie nu se referă decât la semnarea convenției, pentru că, de fapt, Asta a fost atacat din partea Comisiei. Evident, Comisia nu putea să atace decât această decizie, pentru că atunci doar aceasta fusese adoptată în mod formal și oficial de către Consiliul. Putem totuși, în ciuda acestui fapt, să tragem concluzia că, de fapt, Consiliul nu putea să utilizeze, așa cum a făcut articolul 114 al TFUE, în propunerea de decizie în ceea ce privește încheierea acestei convenții și care trebuie să fie înaintat spre aprobare și Parlamentul European. Deci Curtea a anulat decizia luată de către Consiliul, care autoriza decizia semnării acestei convenții și a menținut efectele juridice pentru a nu pune sub semnul întrebării posibilitatea și competența Uniunii Europene de a participa și de a semna la această convenție și menținerea acestor efecte juridice este prevăzută doar până la intrarea în vigoare a noi decizii pe care trebuie să o adopte Consiliul într-un termen maxim de șase luni de zile, fixat de către uh, curte. Iată, aceasta este starea lucrurilor în momentul de față. Dacă am înțeles corect, uh, ne veți supune la un moment dat uh, um, atenției acest document pentru a vota. Există lor de cuvânt? Nu? În cazul acesta mulțumim serviciului juridic și pentru că domnul Țievca de la punctul 6 încă nu a intrat în sală, vă propun să trecem la punctul 7. Este vorba despre un raport pentru aviz Bernhard Rapkai. Bun. Este vorba despre propunerea Comisiei uh, privind acordarea de despăgubiri în cazul încălcărilor dispozițiilor dreptului concurenței. Deci este vorba despre combaterea asocierilor între marile companii care pot să aducă um, daune economiilor naționale și să aibă o activitate dăunătoare competitorilor direcți de pe piață care nu participă la aceste înțelegeri, dar uh, afectează negativ și consumatoarele și consumatorii. Deci încheierea de asemenea înțelegeri este interzisă datorită acestor efecte nocive. Există câteva situații excepționale în care sunt acceptate asemenea asocieri, dar există un regulament care precizează inclusiv aceste exceptări. Este deci vorba despre combaterea încălcărilor dispozițiilor privind dreptul concurenței și există un instrumentar cu care se operează. Știm că recent Comisia Europeană a sancționat cu amenzi la nivel de miliarde de euro câteva bănci care uh, au căzut la o înțelegere privind uh, prețurile și dobânzile pentru credite. Din păcate, cei care au fost păgubiți nu pot să profite în urma uh, acestor amenzi. Deci ei nu sunt despăgubiți. Cu alte cuvinte, uh, mai puțin de 25% dintre cei care au fost păgubiți uh, beneficiază și de despăgubiri în momentul în care sunt date în vileag aceste înțelegeri se spune că cei care sunt păgubiți ar trebui să poată să se adreseze instanțelor pentru a cere despăgubiri. Dar Sigur că uh, ei trebuie să aibă uh, dreptul uh, în cadrul unor procese civile să obțină aceste despăgubiri. Iar noi, în calitate de comisie juridică, din acest punct de vedere avem competențe, dar trebuie să creăm și instrumente suplimentare pentru combaterea acestor înțelegeri secrete tip cartel. Asta ține mai mult de competența Comisiei Econ. Tocmai de aceea a durat atât de mult până când am încercat să delimităm competențele, iar când este vorba despre competențe partajate, în Parlamentul European de obicei durează foarte mult până când sunt declarați câștigătorii acestei lupte interne. Logic era uh, și în baza regulamentului de procedură al Parlamentului ca nouă să ne revină o competență în ce privește această problemă a despăgubirilor. Acum uh, timpul este măsurat și avem în față un dosar în legătură cu care au avut loc dezbateri și la nivelul Consiliului. Eu cred că ar trebui să ne străduim ca în cadrul acestei legislaturi să putem ajunge la o înțelegere cu Consiliul. Cred că am avea motive să fim relativ optimiști din acest punct de vedere, dar trebuie să acționăm cât mai repede. Tocmai de aceea eu, cu proiectul meu de raport, m-am concentrat doar asupra acelor articole din propunerea Comisiei care țin clar de competența noastră. Dacă până la urmă ă, cinci comisii au anumite competențe, atunci probabil că vor ă, apărea cinci propuneri legislative cu sute și mii de amendamente. Tocmai de aceea eu vă propun să ne concentrăm numai pe ceea ce ține strict de competența noastră. Vă explic de ce în proiectul meu de raport de aviz mă concentrez doar pe câteva articole. Nu pot decât să fac sugestii ca în timpul scurt care ne-a rămas pentru depunerea de amendamente și colegii care intenționează să înainteze amendamente să se concentreze doar pe aceste capitole. Pentru că ei trebuie să știe că până la urmă doar acelea vor avea șanse să fie preluate și de către Comisia Econ, trebuie în același timp ca, în ciuda acestei situații, să încercăm între cele două comisii să ajungem la o înțelegere. Probabil că pe la mijlocul lunii ianuarie, în săptămâna de la Strasburg, care începe pe 14 ianuarie, să avem o întâlnire comună a raportorilor din umbră, din cele două comisii, cu participarea unor reprezentanți ai serviciului juridic, pentru ca să putem cădea de acord la un moment dat între comisii în legătură cu uh, ceea ce urmează să susținem. Deci, eu cred că uh, după aceea, după uh, plenara de la Strasburg, va trebui să ne pronunțăm în comisia noastră. Pe urmă, cei din Econ, de asemenea, vor trebui să voteze și eu cred că este o foaie de parcurs ambițioasă, dar uh, care este realizabilă își deci vrea să mă concentrez pe patru elemente de greutate care țin de competența noastră. Articolul 5, prezentarea dovezilor, articolul 10, termenele de prescriție, articolele 17, 18 și eu aș mai adăuga un punct pentru discuție, plângerile colective, pentru că uh, și președintele comisiei noastre uh, noastre știe acest lucru pentru că și în fosta legislativă a elaborat un aviz pentru Comisia Econ în acest domeniu și eu m-am ocupat de uh, politica concurențială în comisia noastră și acum comisia uh, a publicat două tipuri de abordare pe de o parte, această propunere de directivă în ce privește încălcarea legii concurențiale și uh, cea de-a doua abordare care uh, ține mai mult de competența Econ. Eu cred că am avea argumente să spunem că este vorba aici și de persoanele care sunt afectate indirect de aceste uh, înțelegeri între marile companii. Și ca atare, cred că trebuie să găsim o formulă generală valabilă în statele membre de combatere a fenomenului. Dar Ehm, în ce privește restricțiile, cred că nu trebuie să existe niște reguli prea detaliate. Anumite chestiuni eu le-aș exclude pentru că aceste plângeri colective la un moment dat ar putea să o ia și într-o direcție pe care noi, în ce privește reglementările pe plan comunitar, nu ni le dorim. De pildă, spun foarte clar că sistemul opt-out ar trebui să fie exclus pentru că în felul acesta îmi spune că cineva poate să redacteze o plângere colectivă în numele unor oameni care nici măcar nu au fost consultați și nici măcar nu știu uh, că și în numele lor se face respectivul demers juridic. Deci, intenționat uh, am formulat sistemul opt-in Adică, ă, atunci când se face o plângere colectivă, ă, cel afectat trebuie să-și dea acordul să fie informat. Din acest punct de vedere, deci, formula opt-in. Pentru că știm din practica americană câteodată cum procedează cancelariile avocățești și că acțiuni colective, câteodată pentru propriul renume al avocaților, um, acțiunea este mai importantă decât recuperarea pagubei înregistrate de uh, persoanele care au avut de suferit. Deci, uh, eu cred că, din acest punct de vedere, și instrumentarul la care se recurge în ce privește uh, concurența liberă este esențial. Și aș mai spune că în afară de plângerile colective, am încercat să uh, rămân cât mai apropiat de propunerea comisiei pentru că mi se pare că este echilibrată iar uh, completările pe care le propun nu vor modifica esențialmente conținutul propunerilor inițiale, mai degrabă este vorba de detalii tehnice. În ce privește termenul de prescripție, Comisia propune o perioadă de 5 ani în care păgubitul are dreptul să solicite o despăgubire. Deci, acești 5 ani propuși de Comisie Uh, mi se pare că ar putea corespunde și mediei uh, pe care o întâlnim uh, ca practică actuală în statele membre. Deci, nu avea rost să propun trei ani sau șase ani. Mi se pare că este o propunere rezonabilă și nu vreau să o modific. Ar mai fi o chestie care merită să fie gândită. Trebuie să medităm asupra uh, principiului voluntariatului pentru că dacă dorim să uh, folosim acest principiu al uh, medierii, atunci cred că um, ar merita să aducem completări. Repet că am respectat în esență linia comisiei și m-am referit strict la acele aspecte care țin de competența Comisiei Juridice. Deci încercăm din acest punct de vedere să aducem precizări legat de uh, plângerile colective și de posibilitățile de mediere. Dankeschön, Frau Kollegin Taylor, bitte. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Rapkay. Aș vrea să fac câteva scurte referiri în legătură cu uh, colaborarea dintre comisii. Da, îmi pare rău că nu am discutat această propunere decât acum, pentru că în Comisia ECON, de fapt, discuția uh, a avut loc încă cu trei luni în urmă. Deci a existat un termen mult mai îndelungat pentru depunerea de amendamente. Aici, sigur că uh, acum suntem presați de timp. Domnul Rapcai, uh, are uh, niște proiecte ambițioase, dar ar fi fost mult mai bine și mai simplu pentru noi dacă am fi discutat mai de mult acest raport. Sigur că trebuie să găsim aici un echilibru între legea concurenței uh, pe plan public și pe plan privat. Trebuie să uh, ne asigurăm că există un instrumentar echilibrat în ce privește investigațiile privind încălcarea acestei uh, legi. Um, a existat uh, o cooperare voluntară acolo unde s-a constatat încălcări în statele membre și uh, eu sper uh, ca și um, Comisia Econ să aibă completări la propunerea Comisiei. În ce privește sancțiunile? Trebuie să um, existe un nivel echilibrat uh, companiile implicate în încălcarea legii sigur că uh, trebuie să fie amendate, dar uh, eu cred că ar trebui găsită și o formulă de despăgubire a celor consumatori care au avut de suferit în urma acestei încălcări a legii. Deci uh, trebuie să uh, vedem în ce măsură toată lumea implicată este cuprinsă în aceste formule de corecție. Este clar că este nevoie de o reglementare pe plan european Domnul Rapcai um, a menționat situații, dar uh, doar în jumătate din statele membre. Eu cred că cetățenii uh, ar trebui să aibă transfrontalier dreptul la um, despăgubiri. Presidente, io, anche io do una valutazione in qualche modo parziale perché non ho avuto modo di poter Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, nu pot să fac decât o evaluare parțială, pentru că nu am primit raportul decât în limba engleză, deci n-am putut să-l analizez în detaliu. Dar aș dori să mă refer mai ales la un punct. Eu aș spune că în explicațiile pe care tocmai le-am ascultat, uh, din aceste explicații, eu aș spune că acest raport este dezechilibrat în ceea ce privește aceste acțiuni colective pe care Comisia Europeană nu le dorește. Ori eu, în grup, numele grupului meu, îmi exprim oarecum nedumerirea, pentru că acest lucru va avea o influență clară asupra sistemelor juridice naționale și e clar că va avea și o influență asupra anchetelor în materie de concurență. De aceea eu aș dori să spun că în ceea ce privește recuperarea celor prejudicii și a celor pagube, eu cred că asta depășește competențele Comisiei Europene și a autorităților uh, europene. Deci judecătorii naționali, cei care uh, în instanța civilă se ocupă de aceste cazuri, ei sunt cei care trebuie să intervină. Regulamentul care datează din 2003 se referă la abuz de poziție dominantă. Se referă la anumite aspecte de concurență, vorba de articolele 101 și 102. Însă asta înseamnă că aceste prevederi creează legislație, creează obligații pentru uh, acei cetățeni și uh, implicați și acestea ar putea să fie aplicate ulterior de către judecătorii naționali. O, o altă încălcare la care vreau să mă refer e vorba de legislația referitor la concurență. Dacă există o cooperare din partea întreprinderilor, uh, deci cu autoritățile naționale, cu uh, uh Comisia Europeană, în schimbul unei obținere unei imunități sau unei reducere a sumei amen, amenzii, e bine, în acest sens nu avem legislația europeană. Judecătorul național este cel care trebuie să hot hotărască de la caz la caz cum anume se vor uh, desfășura lucrurile, dacă se divulgă informația sau nu. Bun, acestea sunt două elemente fundamentale la care vreau să mă refer. Eventual, ulterior, ne putem uh, apleca asupra textului și asupra raportului. Ceea ce vreau să spun totuși este că pe aceste două puncte precise, eu cred că trebuie să discutăm cu comisia competentă pe fond. Și în acest sens vreau să vă spun încă de pe acum că voi înainta amendamente în așa fel încât să știm exact care uh, va fi uh, situația și să asigurăm un echilibru cu celelalte comisii responsabile. Mulțumesc. M-am trecut și pe mine pe lista vorbitorilor pentru că în dosarele din anii trecuți uh, m-am ocupat, să spun așa, prelegislativ și cu această problemă. De ce a durat atât de mult până când uh, analizăm acest raport? Noi, de fapt, căzusem de acord și cu președinta Comisiei Econ că uh, ar trebui să ne concentrăm pe acest subiect, dar din păcate coordonatorii nu au vrut acest lucru. Nu știu de ce. Deci am întârziat, de fapt, în felul acesta să discutăm timp de două luni. Iar dacă scrisoarea noastră timp de două săptămâni uh, nu a găsit un răspuns din partea comisiei, uh, din uh, partea serviciului juridic, iarăși am avut impresia că au vrut practic să ne scoată din joc. Aceasta a fost propunerea mea. Tocmai de aceea am cerut să se analizeze situația și în conferința președinților și până la urmă Concluzia a corespuns unul la unul poziției noastre inițiale. Bun. Deci, eu cred că e corect că ne ocupăm acum de această problemă, este rezonabil și Comisia a făcut propuneri care, din principiu, sunt corecte. Trebuie să existe pe plan orizontal un tratament egal pentru plângerile colective. Din acest punct de vedere, va exista o recomandare a Comisiei inclusiv în ce privește situații uh, ale unor asemenea poziții abuzive pe piață ale marilor companii. Uh, chiar dacă procedurile în instanță vor fi complicate. Și de ani de zile sunt de părere că uh, nu trebuie să acum să deschidem o poartă pentru a prelua niște proceduri eh, care sunt tipice eh, dreptului american pentru că acolo um, marea masă a păgubiților până la urmă nu primește niciun bănuț de spăgubire, deși uh, uh, companiile plătesc amenzi în valoare de milioane de euro. Dar cei care uh, câștigă de fapt sunt în primul rând cancelariile avocățești. Deci eu cred că trebuie să dezvoltăm un model european care să nu preia formulele și practicile americane. Și cred că prin această propunere mergem în direcția aceasta. Problema opt-in, opt-out, de asemenea, este bine tratată, ca și multe alte puncte, inclusiv în ce privește modul în care despăgubirile trebuie să fie repartizate. Dar în ce privește conceptul de governance, aici cred că nu am găsit soluții. Aici cred că în articolele 5 și 6 um, trebuie să încercăm să aducem precizări. Nu pot să înțeleg de ce în majoritatea statelor membre um, judecătorii nu au posibilitate să decidă și în cazul unei asemenea poziții dominante pe piață, deși în alte domenii judecătorii au competențe în dreptul civil. Cred că problema articolelor 5 și 6 trebuie să fie reanalizată cu maximă atenție pentru ca poate noi să ne pronunțăm în legătură cu articolul 5, iar Comisia Econ cu articolul 6, astfel încât formulările să fie foarte clare și să nu uh, se poată exercita o presiune asupra instanței. Va trebui ca la întâlnirea cu raportorii din umbra din ambele comisii să discutăm aceste probleme la întâlnirea din ianuarie de la Strasburg pentru a putea să desfășurăm o activitate cu rezultate în spiritul așteptărilor noastre. Asta pot să spun și în calitate de persoană care timp de mulți ani s-a ocupat de etapele, le-aș spune, prelegislative legate de această problemă. Din partea Comisiei acum. Mulțumesc. Comisia este recunoscătoare pentru ce a făcut Comisia Jurii. Proiectul de aviz a raportorului Uh, sunt apreciate uh, și uh, am văzut că ați apreciat și propunerea comisiei. Am văzut că propunerea comisia în punctele sale principale este apreciată, în primul rând acele victime ale procedurilor de recurs colectiv și impactul lor asupra IMM-urilor și asupra cetățenilor. Am luat uh, notă de îngrijorările Comisiei dumneavoastră în sensul că nu dorim să existe o industrie a litigilor stabilită astfel în Europa. Comisia încearcă cu multă prudență să-și propună acest, uh, acest act legislativ pentru a evita abuzurile, abuzurile de, legate de litigii și mediatiza, media, mediere. Am luat notă de ceea ce a făcut deja Parlamentul, inclusiv uh, parlamentele anterioare, uh, pe subiecte conexe aceste inițiative. Noi sperăm că acest lucru e luat în calcul la rândul său și de comisia dumneavoastră. Așa cum au spus unii onorabili membri ai Parlamentului, noi uh, insistăm la rândul nostru la acel echilibru între, pe de o parte, o compensare echitabilă a vizilor și, pe de altă parte, răspunderile care vin autorităților naționale uh, responsabile, mai ales pentru că programele despre care vorbim trebuie să fie protejate, în sensul că entitățile care au fost evidențiate în cazul procedurilor de încălcare să poată să coopereze pentru a evita în viitor încălcările. Fără această cooperare, punerea într-adevăr aplicare a legii privind încălcările și încălcările legislației nu va fi posibilă în viitor pur și simplu pentru că se vor dovedi mult mai puține cazuri de astfel de încălcări pe care Comisia să poată să acționeze. De asemenea, ne bucură calendarul ambițios care este preconizat acum, astfel uh, și uh, Consiliul a abordat abordarea a adoptat abordarea generală la începutul acestei luni și bineînțeles că noi vom da uh, dovadă de spirit de cooperare de-a lungul întregului proces. Mulțumesc! Mulțumesc! De fapt, dovezi secrete nu pot fi prezentate în fața instanței în niciun stat european, poate că există doar în Corea de Nord. Deci, până la urmă, dovezile trebuie să poată fi făcute publice și trebuie să fie la dispoziția instanțelor. Iar dacă ar exista eventual și obligativitatea de confidențialitate, asta doar în sensul ca la un moment dat să fie, fie înnegrite anumite nume în document. Domnule raportor, da, Eh, și în acest punct de vedere am unele propuneri pe care eu le-am eh, grupat sub titlul Modificări tehnice. Tocmai ai eh, spus care a fost una din probleme. Și, de fapt, nu raportorul din Comisia Econ a creat probleme pentru că eu am căzut de acord cu el încă de mult. Deci el și-a dorit ca uh, noi împreună să ajungem la un uh, rezultat acceptabil. De, tocmai de aceea noi ne-am propus ca în ianuarie să ne întâlnim cu toții și pentru a mai preciza o dată ce anume ține de competența cui. Deci, nu raportorul este problema. Eventual, coordonatorii au fost vinovați. Eu știu prea bine că asemenea lucruri se pot întâmpla, pentru că eu știu că am fost înainte membru în uh, Comisia Econ și știu cum se uh, desfășoară aceste bătălii între comisii de obicei. Dar uh, sigur că uh, ne Aspectul nefericit a fost că timp de mai multă vreme nu s-a întâmplat nimic. Cei doi raportori au toată bunăvoința ca lucrurile să progreseze și sunt convins că în ce privește procedura și raportorii din umbră ne vor susține. Iar în ce privește spusele colegului Gargani, Înțeleg nemulțumirea domniei sale că inițial a dispus de document doar în engleză, dar și eu dacă aș fi scris doar în germană, nici asta nu l-ar fi ajutat. Și până la urmă ne-am gândit că poate engleza este limba care este înțeleasă de marea majoritate. În mod normal, eu ă, redactez aceste proiecte în limba maternă. S-ar putea întâmpla să existe și mici deficiențe în ce privește traducerea dar uh, eu uh, aici s-a vorbit deja de două ori că nu se va accepta niciun fel diminuarea pedepsei. Eu nu m-am referit la așa ceva. Este vorba uh, de uh, acest domeniu care necesită anumite instrumente, plângerile uh, care solicită despăgubiri. Deci, am vrut doar să aduc această precizare ca să nu existe neînțelegeri. În niciun caz nu mă gândesc la ușurarea pedepselor. Pentru că <laughs> mai degrabă îmi doresc ca să existe o supraveghere severă a respectării legii concurenței și la pedepse serioase atunci când această lege este încălcată. Deci va trebui să ne grăbim după aceea cu amendamentele și la uh, problemele care o să apară, inclusiv cu timpul necesar traducerilor. Dar având în vedere foa de parcurs foarte strânsă, de aceea m-am uh, referit la uh, engleză. Iar uh, în săptămâna de la Strasburg va avea loc în ianuarie întâlnirea cu raportorii din umbră. Iar acum revenim la punctul 6, care este raportul colegului Țviefca. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba despre prelucrarea regulamentului Bruxelles 1, este vorba despre recunoașterea și aplicarea, executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, um, care funcționează deja de 2 ani, dar acum există noi principii care vor intra în vigoare în baza noului regulament în anul 2015. Noi am început să uh, ne gândim și la un sistem unitar de brevete. Este vorba despre înființarea um, acestei curți unice în materie de brevete, după aceea și de aspecte legate de traduceri. Noi avem acum o instanță comună care a creat însă unele dificultăți în ce privește modelul unic de brevete, mai ales pentru acele țări care uh, colaborează deja de mai multă vreme, dar după aceea acordul a fost ratificat și semnat, iar acum, în reformarea regulamentului Bruxelles 1 este importantă. Niczym, a zatem artykuł 89 umowy acest lucru este foarte interesant și foarte important și articolul 89 al acordului are, conține anumite prevederi referitor la schimbările și modificările adecvate conform uh, legislației Bruxelles 1. Comisia, în iulie anul acesta, a pregătit niște modificări ale acestui regulament Bruxelles 1 în dorința sa de a avea o uh, de a avea o astfel de curte de justiție, un tribunal al brevetului european. Și pentru a prelua modul de funcționare al um, Curții Europene de Justiție. Și deci, în acest sens, după analiza propunerii făcute de către Comisie, am anumite propuneri de modificări care sunt incluse în raport și care au drept scop doar o cizelare a anumitor prevederi propuse de către Comisie. Înainte de toate, aș dori să mă asigur că regulamentul Bruxelles 1 și uh, Tribunalul uh, European pentru uh, Brevete va fi uh, deci instaurat exact ca un adevărat tribunal. Statele membre se vor afla undeva în afara acestui tribunal, nu vor participa direct la el, Uh, cele care nu au semnat, spre exemplu, sau nu au uh, ratificat acordul interguvernamental. Și acest lucru este foarte important, mai ales în ceea ce privește apărarea. Acum, în ceea ce privește chestiunile legate de jurisdicție, și cizalările de acolo, e vorba de amendamentul 1B. Următorul aspect se referă la prevederile care spună felul următor. Dacă un acord prevede anumite reguli specifice în ceea ce privește recunoașterea și punerea în aplicare a anumitor decizii luate de către acest tribunal al brevetului european, atunci Părțile implicate vor utiliza exact acele reguli prevăzute de către curte și nu cele din regulamentul Bruxelles 1. Modificarea regulamentului Bruxelles 1 va trebui să fie realizată și pentru asta e nevoie de un calendar, un calendar de lucru. E vorba de un dosar extrem de tehnic, Consiliul a adoptat deja o abordare generală la începutul acestei luni pe această temă și, în principiu, cred că nu ar trebui să avem probleme în comisia noastră pentru a putea finaliza acest dosar la timp. În principiu, data limită pentru înaintarea amendamentelor este fixată la 16 ianuarie și deci în ședința noastră de la sfârșitul lunii ianuarie vom avea posibilitatea să votăm acest raport. Mulțumesc. Gut, dazu? Observații? Nu. Sunt observații, cred că este vorba de modificări tehnice necesare uh, din partea Comisiei intervenție. Um, thank you. Uh... Doamna Van Kerkhoven, mulțumesc, domnule președinte. Din partea Comisiei dorim să mulțumim pentru acest proiect de raport. Vrem să adresăm mulțumiri domnului raportor. După cum știți, instaurarea unui astfel de sistem de protecție armonizat în Uniunea Europeană este un, uh, proces îndelungat care a implicat acordul tuturor. Ne bucurăm să vedem că se înregistrează progres și sperăm că întregul pachet al brevetului va intra în vigoare cât mai repede cu putință. Acum, una dintre măsurile pe care noi trebuie să le luăm este să modificăm regulamentul Bruxelles 1. Noi asta și facem și avem speranța că, având în vedere uh, calendarul propus de către raportor, vom fi în măsură să finalizăm acest proiect înainte de uh, perioada de alegeri din primăvară. Raportorul a explicat foarte clar și elegvent la ce anume se referă această propunere, așa că nu trebuie să mai intru acum eu în detalii, dar dacă îmi permiteți doar un comentariu din partea Comisiei referitor la amendamentul 5. În ceea ce privește acest amendament, aș dori foarte pe scurt să indic faptul că uh, a fost o alegere explicită din partea Comisiei pentru a avea o listă exhaustivă a Uh, tribunalelor, care să fie preluată în acest regulament. Și acest punct a fost, uh, de altfel, acceptat și de către Consiliu acum câteva zile, în momentul în care uh, Consiliul și-a redactat abordarea generală. Și aici avem două motive principale pentru care am vrea ca acest lucru să fie o listă definită, o listă închisă. Asta nu înseamnă că nu mai poate fi niciun fel de modificare ulterioară. Evident, alte tribunale pot fi adăugate pe listă. Va depinde de fiecare dosar dosar și fiecare dosar în parte va avea propria sa analiză și clar că trebuie să organizăm această armonizare cu regulamentul Bruxelles 1. Însă motivele sunt de natură politică și de natură tehnică. Din de natură politică. De ce? Pentru că nu vrem să semnăm un cec în alb către un număr eventual uh, limitat de uh, țări, de state membre care să aibă posibilitatea unui opt-out și am vrea ca toate statele membre să poată să aibă o astfel de evaluare a impactului pe care acest lucru ar reprezenta pentru ele modificarea regulamentului Bruxelles 1. Deci asta e prim motiv. Al doilea motiv e mai degrabă de natură juridică și tehnică. Pentru fiecare dată când se stabilește un acord, acordul este de fiecare dată diferit, deci trebuie să fie analizat cu atenție pentru a vedea cum anume putem utiliza Bruxelles 1 Uh, pentru a vedea exact care va fi acordul ce poate fi utilizat din partea tribunalului, care poate fi utilizat în contextul regulamentului Bruxelles 1 și deci o analiză foarte uh, detaliată și să vedem cum anume acest sistem poate fi operațional. Deci, Acestea sunt motivele pentru care ne-am dorit o listă închisă, o listă definită, dar e clar că la un moment dat în timp pot fi adăugate alte elemente pe această listă. Iată, acestea sunt elementele pe care noi vrem să le adăugăm referitor la acest text și vom încerca să lucrăm cât mai repede cu putință pentru ca textul să fie gata la timp. Mulțumesc. Luar de cuvânt. Domnul Țiefca. Bardzo chciałem podziękować za te uwagi. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc pentru observațiile făcute de comisie, pentru că sunt observații cu adevărat foarte importante și uh, vom ține seama de ele când redactăm uh, faza finală a textului. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, spune președintele, și trecem la raportul următor. Este raportul uh, doamnei Mariel Galo. Vă rog. Da, Vreau să reamintesc, că obiectivul acestei propuneri legislative. Este, conform Comisiei, crearea unei adevărate piețe unice a comunicațiilor, a telecomunicațiilor electronice. Eu zic că este regretabil că acest text a fost transmis Parlamentului cu șapte luni înainte de sfârșitul mandatului nostru. Ar fi trebuit să avem nevoie să ar fi trebuit să avem la dispoziție mult mai mult timp pentru a examina pe îndelete nenumăratele propuneri conținute aici și care se vor aplica direct, deci fără transpunere, la nivelul statelor membre și ar fi fost bine să avem ocazia să solicităm și o analiză de impact făcută de serviciile noastre. Sectorul telecomunicațiilor are și va avea din ce în ce mai multă importanță extraordinară pentru creșterea economică europeană. Operatorii au nevoie de o stabilitate a cadrului legislativ și de o siguranță sau o certitudine juridică. Iată de ce sunt surprinsă de această nouă propunere privind roamingul cu mai puțin de un an înainte de adoptarea regulamentului numit Roaming 3. Și cred că, oricum, această chestiune nu ține, de fapt, de competența noastră, a comisiei noastre. În proiectul meu de aviz m-am concentrat pe trei aspecte. În primul rând, autorizația europeană unică. E vorba de un nou dispozitiv care să permită operatorilor să poată să activeze în mai multe state membre. Dacă notificarea autorităților naționale competente poate să producă obstacole pe piața unică, ceea ce de fapt nu a fost demonstrat până acum, ar fi foarte simplu să se modifice cadrul reglementar actual, adică directiva 2020, în loc să venim cu un nou sistem al doilea aspect conținut în avizul meu este următorul. Comisia Europeană și-a dorit să legifereze ce privește acea neutralitate a internetului. În proiectul meu de aviz, eu propun să recunoaștem, cu anumite condiții, posibilitatea de a oferi servicii specializate, dar să și, să și gestioneze traficul în caz de congestionare, fără, bineînțeles, a uh, pune în discuție caracterul acesta deschis al internetului. Sfârșit. Dreptul utilizatorilor. Eu aici nu zic să avem o armonizare maximă, ceea ce până la urmă ar contraveni uh, intereselor utilizatorilor. În sfârșit, propun să modificăm directiva 2002-24 și să nu avem un nou regulament în materie. Este important că această directivă suscitată privind serviciile universale să fie modificate, astfel încât consumatorii să știe, de pildă, care este viteza de conectare pe internet sau viteza conexiunii. După cum am spus, uh, sunt uh, foarte uimită și șocată că ni s-a pus în fața ochilor acest document atât de târziu și iată ce calendar avem la dispoziție, care nici măcar nu ne aparține în sensul că ITRE este comisia competentă pe fond, depindem de ei, astfel încât data de depunere a amendamentelor este, să știți, pe 19 decembrie, adică peste 3 zile. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine ați Mulțumesc, domnul Engström. Thank you. Uh... Mulțumesc. În primul rând, sunt de acord uh, în totalitate cu doamna raportor în ce privește calendarul preconizat de comisie în cazul acestei propuneri. Este foarte târziu. Nu ne mai rămân decât câteva luni din acest mandat și este și mult prea devreme, pentru că, așa cum a spus și doamna Galo, avem prevederile roaming 3, care nici măcar nu au fost, de fapt, implementate. sau. Deci este atât prea devreme cât și prea târziu, din punctul de vedere al timpului, al calendarului. Și ce să zic, suntem cel puțin surprinși. De asemenea, m-aș refera la ce a spus domnul Rapcai la dosarul pe care l-am discutat, numai ce. Apar tot timpul uh, amendamente aici la noi sau provenind de la alte comisii fără să se știe care este de fapt competența noastră. Bine, nu este un lucru rău în sine, că avem aceste discuții, dar în acest caz am fost foarte surprins să constat apariția din nou a acestui document aici la noi la Comisia Jurii. Bineînțeles că avem Comisia IMCO vizată direct și de aceea nu prea înțeleg ce caută la noi acest dosar. Cu excepția problemelor legate de copyright, care în mod normal intră la noi în competențele noastre. Uh, și nu știu, din motive procedurale mă gândesc poate că ar fi bine, eventual, să dăm și noi un fel de opt-out când ni se solicită avizul ca și Comisie de Afaceri Juridice. Asta e așa o idee care mi-a venit. Acum, în ceea ce privește cele trei elemente pe care le-a evidențiat doamna Galo în raportul său, în proiectul de aviz. În primul rând, într-adevăr, de fapt, am o opinie foarte clară legată de această, acest certificat sau autorizație comună europeană. Dar, în general, ce ne spune doamna Galo mi se pare cât se poate de logic și pertinent. Nu văd de ce avem nevoie de asta și nu știu ce probleme ar fi chipurile rezolvate de acest instrument. Nu pot să-mi dau așa o opinie finală, dar așa, la cald, uh, sunt de acord cu ce spune doamna raportor și trec direct la al treilea aspect. E vorba de utilizatori și drepturile lor. La IMCO s-a ajuns la un fel de consens între toate grupurile politice, în sensul că este ridicol să ai întâi uh, serviciile universale, să ai întâi directivă și după aia să te trezești că înlocuiești asta cu un regulament. Nu așa trebuie să se proceseze. Și atunci ce facem noi la IMCO? Încercăm să vedem ce se poate modifica la directivă și, în acest sens, să umblăm apoi la regulament. Eu cred că, ca și metodă de lucru, asta trebuie să facem. Dar, bineînțeles că putem să mai discutăm amănunte. Apoi, neutralitatea netului. Al doilea aspect al doamnei raportor, cred că, de fapt, este uh, subiectul cel mai important, până la urmă, în această discuție. Înainte Într-o viață anterioară am fost și eu liberal. Mă refer uh, ca abordare a internetului, înainte de a pirata conținut, uh, să ne gândim puțin la conceptele care stau în spatele acestei idei. În secolul XIX aveam această reformă care a dus la spiritul liber, întreprinzător și liberal, care de fapt a creat Europa modernă. Sunt idei cât se poate de valoroase, însă astăzi dacă vrei să deschizi o afacere sau să continui o afacere, să o, de, să o de la cineva, nu poți să faci asta fără să fii prezent pe internet. Și dacă avem această idee a acelui Sfântul Petru care păzește poarta Raiului și care hotărăște cine intră și cine este, cred că am putea să ne, să ne trezim cu niște probleme. Cam asta pretinde cumva Comisia? În sensul că, da, ridică în slăve acest concept de neutralitate a internetului. În general, se pot uh, broda multe pe acest subiect și se pot spune lucruri foarte frumoase. Dar dacă avem uh, neutralitatea netului, se spune că ne trebuie servicii specializate. Este ceva contrar principiului neutralității netului. Comisia bineînțeles că își poate dori o astfel de situație, dar să nu uităm că atunci companiile care doresc să fie pe internet și care garantează niște servicii pe internet, în cazul preconizat de comisie, ar fi forțate să ofere niște servicii specializate și asta cumva forțate de operatorii telecom. Și chiar și companiile cele mai mari riscă riscă să vină un operator, un furnizor uh, telecom, să le bată la usă și să le spună că uh, aveți grijă, uh, trebuie să ne plătiți ceva dacă doriți să ieșiți pe internet și trebuie să oferiți cu tare și cu tare serviciu specializat, un fel de rachet. Și nu știu, anumite companii ar putea să marșeze, altele nu. În orice caz, în acest caz, uh, spiritul sau spiritul de afaceri în Europa ar avea mult de suferit. Deci este foarte important fie să interzicem aceste servicii socializate cu totul sau dacă nu facem asta, să menționăm lucrurile cât se poate de clar că acestea nu se substituie internetului și în nicio uh, situație acestea ar putea cumva să intre în concurență cu internetul, concurență cu internetul. Dacă vreo companie multinațională dorește ea pentru Uh, pentru rețeaua internă să facă așa ceva, nicio problemă pentru intranetul său. Dar, în orice caz, să ne asigurăm pe cât se poate că nu ne trezim în situația în care serviciile specializate sunt uh, cele privilegiate și atunci IMM-urile și utilizatorii să fie direcționate către acestea. Eu cred că internetul poate foarte bine să ofere tot ce este nevoie în acest sens utilizatorilor finali, fie ei firme sau cetățeni uh, privați. Este un principiu cât se poate de important. Deci dacă este să facem ceva pe acest pachet, eu zic că ideea principală este aceea cu definirea foarte clară a serviciilor specializate ca să nu primejduim neutralitatea aceasta a internetului. Și cred că doamna raportor ne ghidează uh, Uh, prin raportul său exact în această direcție, dar cred că e nevoie cumva să mai umblăm la formulare pentru a ne asigura că avem toate garanțiile. În orice caz îmi pun încă o dată întrebarea dacă noi, această comisie uh, jurii, suntem uh, instanța care să facă astfel de comentarii aici. Mulțumesc. Colegă Speroni, Mulțumesc, domnul Speroni. Presidente, mi sembra capito că i termini per gli emendamenti siano il 19. Mulțumesc, domnule președinte. Am înțeles eu bine că data limită pentru a depune amendamente e fixată peste 3 zile, pe 19. Dar eu nu am găsit o altă versiune a textului decât versiunea în limba engleză. Și <laughs> nu prea văd cum am putea să înaintăm amendamente dacă nu avem textul în propria noastră limbă maternă. Ar trebui să fie tradus rapid. Și asta e valabil și pentru raportul RAPCAI, nu numai pentru acest raport. Eu cunosc așa un pic limbi străine, dar nu putem să lucrăm așa. Trebuie ca textul să fie disponibil în limba noastră maternă și dacă nu se poate, atunci nu ne putem face munca în mod corect și serios. Aceste amendamente se referă la textul comisiei, iar textul comisiei este uh, prezent în toate limbile. Deci noi nu modificăm un raport de inițiativă, ci modificăm textul comisiei, care este disponibil în toate limbile oficiale. Bun, doamna Galo. Da, mulțumesc, domnule președinte. Confirm faptul că în, uh, amendamente pe marginea textului comisiei, în principiu, nu ar trebui să fie probleme, însă avizul meu nu există decât în limba engleză, pentru că uh, te, termenele au fost foarte scurte, ne-a presat timpul. Am constatat cu plăcere că uh, și colegul Extrom era de acord cu mine pe multe puncte, iar în ceea ce privește neutralitatea internetului, aici nu mă mir prea mult, pentru că e o problemă destul de spinoasă și mai am în continuare speranța că vom reuși să găsim un acord pe acest text fără dificultăți prea mari, în termenele ce nu sunt astfel impuse, la timp. Mulțumesc. Danke gut. Die Fristen sind, wie sie sind. Mulțumesc. Nu putem modifica aceste termene. 19 decembrie, așa cum am anunțat de la început. Și trecem acum la rapoartele domnului uh, Speron este vorba de reformări. Punctul 11. Vă rog, aveți cuvântul. Per economia de tempo. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a economisi ceva timp, am să fac o intervenție unică pentru toate aceste rapoartele mele. Deci, despre ce este vorba? E vorba de texte pe marginea cărora serviciul juridic s-a exprimat deja și sunt de acord cu cele spuse de el, așa că cer colegilor să voteze în favoarea lor. Mulțumesc. Deci, punctul 9 există obiecții. Nu e cazul, atunci se confirmă. Punctul 10. Există obiecții? Nu e cazul, se confirmă. Punctul 11. Există obiecții? Nu e cazul, se confirmă. Punctul 12. Obiecții? Nu. Se confirmă atunci. Punctul 35. Este vorba de audit. Colegul Karim nu poate să participe, la întâlnirea de astăzi și de aceea aș vrea să vă informez eu în legătură cu stadul aerilor. Au existat trei întâlniri, trei partide. Primul a fost așa mai degrabă de e, uh, început, cel de-al doilea s-a bazat pe un schimb de experiențe. Poziția Consiliului și a delegației Parlamentului a fost destul de divergente, tocmai de aceea nu s-a ajuns la soluții de compromis am căzut de acord să ne gândim fiecare încă o dată asupra propriei poziții, iar în penultima săptămână ar urma să mai aibă loc încă o întâlnire tripartită, dar președinția lituaniană m-a anunțat că nu dispune de un mandat cuprinzător pentru toate punctele de vedere, mai ales în legătură cu serviciile non-audit. M-am întâlnit uh, cu raportorul care mi-a spus că și uh, punctul său de vedere este că nu are rost să uh, ne întâlnim din nou în trei. Într-un e-mail i-am anunțat pe raportorii din umbră de la celelalte grupuri politice în legătură cu această poziție și uh, majoritatea celor implicați uh, m-a anunțat că ar trebui să renunțăm deocamdată la acea întâlnire. Deci, cred că efectul a fost uh, pozitiv, dar acum președinția lituaniană are timpul necesar pentru a se întâlni cu diversele delegații ale Consiliului. Astăzi seară urmează să aibă loc o nouă întâlnire tripartită, ni se vor face noi propuneri de compromis din partea președinției lituaniene și în baza unor discuții informale pe care le-am avut cu ambasadorul lituanian, Cred că astăzi lucrurile vor putea fi puse în mișcare și s-ar putea ca încă în timpul președinției lituaniene să ajungem la un rezultat. Asta este ceea ce vă pot eu spune în legătură cu stadiul negocierilor. Uh, uh, colega Tain a participat, uh, colegul Karim se pare că este undeva între Pakistan și Dubai și nu are șanse să zboare astă seară spre noi. Aceasta este situația. Există luări de cuvinte doamna Taylor și după aceea doamna Regner. Yeah, I'm speaking on behalf of um, Mrs. Wickstrom. În uh, numele doamnei Wickstrom, care nu este astăzi de față, pentru că zborul său a fost uh, anulat și încearcă și ea să se întoarcă împreună cu Karim din uh, Pakistan. Deci m-a rugat să vă transmit un mesaj pe scurt. Uh, către întreaga comisie. Mai întâi doresc să mulțumim uh, colegilor și mai ales uh, raportorului nostru din umbră, care a lucrat foarte din greu pe acest dosar și ne exprimăm dorința și speranța că această situație va putea fi rezolvată prin trialogurile care sunt în momentul de față organizate. Acum, doamna Wikstrom susține punctul de vedere al uh, grupului ALDE pentru o perioadă de rotație destul de scurtă, iar perioada aceasta de tranziție uh, nu trebuie să se prelungească și să se suprapună cu perioada de prin rotație. Ea este de părere că Parlamentul European uh, poate fi în măsură să accepte propunerea făcută de către Comisie și Consiliul în ceea ce privește durata aceasta și să nu solicităm o perioadă mai îndelungată. Perioada de tranziție, după părerea sa, nu ar trebui să depășească uh, o durată de 5 ani de zile. Mulțumesc, doamna Regner, acum. Am următoarele observații. Domnul Masip, ă, înțeleg că de asemenea nu ă, poate să ajungă la timp la întâlnire. Vreau să vă spun următoarele. Pentru ă, noi, membrii grupului social-democrat, este foarte important ca uh, toți raportorii din umbră să fie informați și implicați atunci când sunt operate modificări importante, pentru că um, din acest punct de vedere cred că au existat mici neînțelegeri când întâlnirea tripartită a fost anulată. Și după aceea vă întreb, domnule președinte, dacă dumneavoastră, pentru că domnul Carin nu este prezent, ne puteți spune ceva în legătură cu conținutul, pentru că Aș vrea să știu uh, care sunt aspectele legate de rotație, de acele liste negre, de alte subiecte, pentru că cred că și ceilalți membri ai comisiei ar fi interesați. Bun. În legătură cu conținuturile, nu pot să vă uh, comunic, uh, s-ar fi căzut de acord, pentru că nu există în asemenea acorduri. Uh, iar în ce privește termenele, Consiliul uh, stabilește 14 ani, alții au propus 25 de ani, eu, eu cred că în dezbatere s-a vorbit de 20 de ani. Președinția lituaniană a uh, invocat și posibilitatea de a cădea de acord asupra 20 de ani. În ce privește reglementările de tranziție, într-adevăr, Consiliul a propus 5 ani, noi am propus 10 ani și în final poate că se va ajunge la o soluție de compromis, de asemenea cu o medie a acestei perioade, pentru că în clipa de față Consiliul cred că mai degrabă va insista pe 5 ani și nu va fi dispus să accepte 10 ani. În ce privește listele negre, este vorba de standarde internaționale. Lista neagră stabilită de către Consiliu Um, depășește aceste norme internaționale și ar prevedea și o interzicere a consultanței fiscale. Dar uh, Comisia nu a fost dispusă să facă concesii. O altă problemă deschisă se referea la supraveghere, dar um, despre aceasta s-a vorbit doar uh, superficial. Um, eu cred că Ehm, din partea Consiliului ni se va face astăzi o ofertă care să se apropie mai mult de poziția Parlamentului. Cred că, așa cum îmi amintesc eu, aceste elemente eh, s-au aflat în centrul dezbaterilor până acum. Bernard. Te-am înțeles corect? Îi spune că încă sub președinție lituaniană am putea finaliza lucrurile pe asta ar trebui să se întâmple până vineri, săptămâna asta. Asta mă surprinde foarte tare. Pentru că tot tu ai spus că în afară de niște discuții care uh, au fost superficiale, uh, lucrurile nu s-au mișcat. Da, uh, eu nu exclud această posibilitate pentru că președinția lituaniană a avut consultări intense cu delegațiile la nivelul Consiliului, așa cum am înțeles din partea ambasadorului, și pentru că uh, impresia lor este că la nivelul Consiliului s-ar putea găsi o soluție care să poată fi acceptabilă și pentru Parlament. Să vedem dacă vom putea, analizând punct cu punct propunerile, să vedem dacă în, încă în săptămâna aceasta, în cadrul Coreper, vom putea confirma aceste propuneri, pentru că există o ambiție la nivelul președinției lituaniene din acest punct de vedere să finalizeze lucrările. Deci ă, trebuie să găsim o soluție de compromis între pozițiile foarte divergente. Și joi am discutat aceste probleme cu comisarul Barnier și comisia are tot interesul ca lucrurile să fie tranșate. Pentru că dacă nu se va întâmpla acum, probabil că în întreaga perioadă legislativă nu se va ajunge la o soluție și toate se vor amâna sinedii aproape. Tocmai de aceea eu cred că interesul în clipa de față este masiv ca lucrurile să poată fi finalizate astăzi. Eu mă duc foarte optimist la trilog astăzi. Karim nu participă, dar cu el s-a vorbit. Iar el uh, va fi înlocuit în uh, poziția lui de raportor uh, prin mine și ECR-ul prin doamna Sindro. Doamnă Tain. Poate pentru a completa puțin lucrurile, cred că este vorba de un trilog eh, în care pozițiile contradictorii sunt foarte clare, deci trebuie să ne întâlnim undeva la mijloc. Nu, eh, aceasta este situația întotdeauna în ce privește întâlnirile tripartite. Uneori eh, trebuie să te gândești care este asul din mânecă al oponenților. Dar acum eu cred că trebuie să ne mișcăm unii spre alții pentru a ne întâlni la mijloc. Deci este o situație puțin diferită față de trilogurile la care am participat eu și care pozițiile erau mai puțin clare. Da, într-adevăr, pozițiile sunt relativ clare. Ori ajungem astăzi la o soluție care va fi prezentată în ianuarie în comisia noastră și vom vota asupra ei și ă, după aceea, după ce traducerile vor exista, în februarie sau martie votăm în plenar. Dacă astăzi nu se ajunge la o soluție, atunci presupun că ă, va trebui ă, în Parlament să avem o primă lectură pentru a vedea după aceea care va fi poziția Consiliului și atunci ne vom întâlni abia în următoarea perioadă legislativă. Domnul Regner, tocmai mi s-a spus că astăzi la trilog nu va exista o traducere, dar asta uh, este o problemă. Pentru un subiect atât de important e greu să ajungi la un rezultat pentru că uh, aceste auditări nu sunt un subiect oarecare. Dacă e adevărat ceea ce mi s-a spus, nu cred că e bine. Da, se pare că, într-adevăr, nu va exista interpretare astăzi. Întâlnirea se va desfășura în limba engleză, dar se pare că raportorii nici nu au cerut să existe traduceri. Ok. Also es gibt eine Information an die Mitglieder. Există o informare adresată membrilor că într-adevăr astăzi nu vom dispune de interpretare. Se pare că acest lucru s-a comunicat încă acum o săptămână și nimeni nu a cerut interpretare. Putem oare organiza așa de rapid? Nu, se pare că nu. Doamna Tain, nu vreau să spun că până acum întotdeauna a existat interpretare și eu am presupus uh, automat că vom dispune și astăzi de interpretare. Lucrurile nu sunt atât de strict legate de importanța dosarului, dar uh, este un domeniu dificil, este un limbaj foarte specializat. Noi uh, care ne ocupăm de acest domeniu am avut dificultăți. Deci este, cum spuneam, o terminologie extrem de dificilă, foarte mulți termeni de specialitate, nu doar un bla bla politic. Deci eu cred că ar fi fost absolut necesar să dispunem de interpretare și la ultima întâlnire tripartită. Bun, acum nu mai avem uh, încotro, va trebui să ne descurcăm, dar pe viitor cred că ar trebui să solicităm interpretare. Uh, Antonio Masip Hidalgo a solicitat interpretare, este raportorul nostru din umbră. Din acest punct de vedere există un e-mail. Nu, secretariatul spune că nu este așa. Există oare vreo șansă ca pentru seara aceasta să putem dispune de interpreți? Secretariatul îmi spune că în mod normal cei implicați trebuie să solicite interpretare și atunci uh, serviciul de specialitate se îngrijește de uh, o echipă de interpreți, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Deci astăzi va trebui să ne întâlnim totuși în cadrul trilogului. Termenul a fost stabilit. Iar dacă se va dovedi că este necesar să ne mai întâlnim o dată, vom uh, încerca să mai stabilim o întâlnire. Deci secretariatul îmi spune că din punct de vedere tehnic este imposibil ca pentru seara aceasta să dispunem de interpreți. Aceasta e situația gut aber das werden wir nachher sehen. ich kann das jetzt im augenblick auch nicht ändern. das ist der sachverhalt wie er sich darstellt. aceasta este situația. Iar în ce privește raportul, vă întreb, în legătură cu raportul există observații? Vă rog, doamna Regnat. O chestiune de conținut în legătură cu termenele de tranziție. În ce privește perioada tranzitorie, Consiliul eh, a oferit în dezbatere până la 5 ani, iar uh, cei care au format majoritatea, raportorul și raportorii din umbră și-ar fi dorit, de fapt, o perioadă de tranziție de 10 ani. Soluția de compromis va fi situată undeva la mijloc. Aș vrea să mai spun că în perioadele de tranziție trebuie să ne gândim că în Germania 24 de întreprinderi vor avea nevoie de uh, noi auditori în Marea Britanie, peste 40 de întreprinderi și uh, vor exista probleme să găsească auditori, uh, Inclu- pentru că nu este vorba atât de mult de principiu cât de dificultățile pe care le întâmpină țările mari pentru marile corporații pentru a dispune de auditori competenți, pentru că până acum băncile de pildă nu au fost auditate decât de uh, celebrul grup al celor patru. Bun, vom vedea cum evoluează lucrurile în seara aceasta. Și acum întâlnim la întâlnirea în camera. Trebuie să întrerupem pentru două minute, pentru că trebuie să se oprească tehnica de transmisie.